Mulțumesc pentru toate și mulțumesc uh, de asemenea și curții de conturi. Trecem acum la ședința noastră comună. Vreau să-i salut pe colegii de la Comisia pentru Bugete. Ședința aceasta comună este dotată cu, o, cu un proiect de ordine de zi specific. Uh, nu există comentarii pe marginea acestui proiect de ordine de zi. În ceea ce privește comunicările președinției, Vă rog frumos să citiți uh, acele note informative. La punctul 3 avem uh, procesul verbal de la ultima ședință comună din 27 noiembrie și vă rog frumos să fiți mai, mai puțin vocali. Deci ce nu este corectat până la finele ședinței este considerat a fi adoptat. Și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Haideți să facem un test Tehnicienii vor să vadă dacă instalația de vot funcționează, deci vă rog frumos să apăsați butoanele și de asemenea vă întreb dacă aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Cine nu are cartela de vot asupra sa? Deci, facem un vot test de testare. Cine nu are cartela de vot, We have two, two voting cards without votes. Două cartele de vot fără vot. Can we do... Haideți să facem un, un test. <laughs> yeah. Uh, yeah, we have, we have still two voting cards. Tot mai avem de data aceasta o cartelă de vot ca, cu care nu s-a votat. Vă rog frumos să votați. Trebuie să verificăm majoritățile. Yeah. It's just a test vote. Doar un vot test. Ambele comisii, da. Vrem doar să verificăm uh, numărul de voturi. Totul e în regulă. Îl salut și pe co-președintele meu, domnul Gaier. Noi am stabilit ca eu să încep. Astăzi votăm dosarul privind uh, statul de drept. Dorește raportorul să intervină? Petri, vrei să intervii? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să vă reamintesc regulamentul acesta este unul foarte important. Uniunea Europeană se bazează pe valori și pe principiul statului de drept. Aceasta este baza, aș spune eu, a Uniunii Europene. Și dacă nu respectăm principiul statului de drept și drepturile fundamentale, atunci nu vom avea nici democrație, și deci nu vom avea nici Uniunea Europeană. E atât de simplu. Deci asta votăm noi astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci trec la engleză pentru voturi. A, îmi cer scuze. Isabel. Mulțumesc, doamnă președinte vroiam să intervin, dar vă promit să fiu uh, subcintă. Vreau să vă spun că, la fel ca și co-raportorul meu, consider că raportul acesta este unul esențial pentru viitorul Uniunii Europene membrii Uniunii Europene au și drepturi, dar au și responsabilități, responsabilități în ceea ce privește respectarea principiului uh, statului de drept, a uh, principiilor democratice, iar statele care nu respecte, respectă aceste principii pot fi uh, mai întâi de toate trase de ureche și mai apoi chiar sancționate, pentru că acțiunile lor uh, sunt în detrimentul bugetului european. Vreau să mulțumesc raportorului, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Sper că în cursul uh, de dezbaterilor tripartite, Consiliul ne va da ascultare. Poziția Parlamentului consider că este cea mai bună. Bine, și eu vreau să-i mulțumesc uh, coraportoarei mele atât de dinamice și atât de plină de spirit de cooperare. Iată, bate Crăciunul la ușă. Mulțumesc. Începem votul acum. 49 și 50 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Sunteți, suntem la pagina 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu pagina 6, unde se găsește 147 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Să verificăm votul la 147. Yeah. The vote is, yeah. And it is adopted. Votul s-a închis, se adoptă. 28 pentru. 28 devine caduc. O 148 caduc la rândul său. 157 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 159 și AFCO 20 pentru, împotrivă. Pagina 8, 159 și AFCO 20. Articolul 4, titlu. Acolo suntem. Da, e un plus. Pentru, <laughs> împotrivă, Intervenție fără microfon din uh, sală. Deci, 159 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Trecem la 163 și AFCO 21 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 164 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Re... AFCO 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 27 și regii 31 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 și 172 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 173 și 174 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 175 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 175. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze, am făcut o greșeală. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotriva, abțineri, respins. 178 pentru, împotriva, abțineri, respins. 179 și 180, uh, uh, regii 28, respinse. 181 pentru, împotriva, abțineri, respins. Regii 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 182 pentru, împotriva, abțineri, respins. 183 și 3 regii 30 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 184 pentru, împotriva, abțineri, respins. 188 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotriva, abțineri, respins. Nu, nu, 191 pentru împotriva abținerii respins. 192 nu votăm, 193 pentru împotriva abțineri se adoptă, împreună cu AFCOT 24. Regii 23 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem peste câteva pagini. Pe lista mea ajungem la compromisul 7, la pagina 18. Știți unde suntem? Deci articolul 6. Suntem la articolul 6. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu articolul 7, amendamentul 47 și 238. Ați identificat locul? Articolul 7, amendamentul 47 și 238. Pentru Articolul 7. Pentru. Amendamentele 47 și 238. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. AFCO 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 242 și AFCO 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum e rândul domnului Gaier. Mi se pare că ești ușurat acum că îmi, pre- îmi predai mie. Trecem acum la considerente. Amendamentul 52 pentru, nimeni, pe, împotrivă, mulți, abțineri, respins. 52 pentru. A, nu, AFCO 1. AFCO 1. Votăm considerentul numărul 1. Și am ajuns la amendamentul AFCO 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Libe 2, la considerentul 1. Din păcate avem un uh, vot în plus de la socialiști și democrați. V-aș ruga, bine, îmi scot eu cartela de vot. Atunci votul se închide, se adoptă do- uh, 32 la 23. Libe 2 acum? Nu, îmi cer scuze, pe ăsta îl votaserăm. 55. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. AFCO 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 62 pe următoarea pagină, recitalul 2, considerentul 2, pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu regii 2. Suntem la considerentul 3A, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 8, pentru, împotrivă, Abțineri? Nu mi-am dat seama. Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Nu era chiar așa de neclar, doar că mâinile nu s-au ridicat la timp. Vă mulțumesc. Libe 8 respins. Continuăm cu 68 pentru împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 9, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. 72 pentru, împotrivă, abțineri respins. AFCO 4 pentru, împotrivă, abțineri respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77, nu, 8. Amendamentul 8 la considerentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Cred că e respins, dar verificăm. Votul s-a închis, se adoptă cu 30 la 26, 9 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 79 pentru, împotrivă, abțineri, cred că mai bine verificăm. Lipsesc două voturi. Mai avem uh, un vot lipsă. Închidem votul. Uh, respins. 81 pentru. Împotrivă. Respins. 82 pentru. Am votat 81, l-am respins, trecem la 82 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Libe 11 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru. O întrebare doamna Ayala Sender. Deci întrebarea mea este, am votat și 79 și 80, pentru că aveam senzația că am votat doar 79, dar nu vot, n-am votat încă amendamentul 80. Mulțumesc că mi-a atrageți atenția. Într-adevăr, am uh, sărit peste 80, deci ne întoarcem la amendamentul 80 la considerentul 8A doamna Gardia Zabal. Pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Îmi pare rău. Unul dintre dumneavoastră și-a introdus cartela de vot, dar nu votează. Și dacă îmi folosesc eu cartela de vot, atunci e un vot în plus de la socialiști. Deci cineva a intrat deja pe modul vacanță. Dar se, adoptea, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 12 pentru, împotrivă, Respins. 10 pentru. Împotrivă. Obțineri se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Libe 13 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Regii 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 caduc. 87 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm, 89, deci. Votul s-a închis. Respins. 90 pentru. Împotrivă. Verificăm și aici. Votul s-a închis. Se adoptă. 91. Vot electronic de la bun început. lipsesc uh, două, un vot lipsește acum, votul se închide, se adoptă. 92. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93. Pentru, împotrivă. Abțineri, mai bine verificăm, 93, vot electronic, Totul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 100. Pentru. Nu. Devine caduc. 99. Pentru. Împotrivă. 99 la considerentul 13. Pentru, nu. Respins. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. AFCO 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. ajungem uh, la votul final. Vot uh, electronic. Nouăsprezece și optsprezece Uh, sunt adoptate pentru că a fost adoptat amendamentul 47 care a fost uh, identic. Deci nu există obiecții. Trecem la votul final, prin urmare. Lipsește un vot. Se închide votul. Se adoptă 43 de voturi pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Am Ce mai avem pe ordinea de zi? Trecem, încheiem ședința comună a Comisiei de, Conturi și de, de Control Bugetar și de Bugete. Vă urăm sărbători fericite și spune doamna președinte Gresle, peste 3 minute continuăm cu ședința Comisiei de Bugete, respectiv de control bugetar, ne cerem scuze.